Da, stimați colegi, stimate doamne, stimați domn, cred că putem începe, dacă Chisteler și-a găsit un loc cu telefonul lui mobil, care este un Keith mobil. Wir hatten ja letztes Mal vereinbart. Bun. Nu o să discutăm acum totul, domnule Van den Kamp. Sunt anumite lucruri care au fost tipărite doar pentru aspecții special, pentru că am economisit astfel foarte mulți bani și foarte multă hârtie și ceva timp. Tu nu ai solicitat documentele? Ba da. Ar fi fost penibil să nu ți le fi dat. Bun aveți în fața agenda zilei și dacă nu există obiecții, o să continuăm adoptată. Peter Fandal. Mulțumesc, domnule președinte. Ca urmare a acestei propuneri, aș dori să abordez un punct anume. Mâine, între 12 și jumătate și, 3, și 13, va fi prezentat un raport privind uh, prăbușirea uh, avionului MH17 peste Ucraina. Și uh, am avut o audiere în septembrie cu mai mulți experți solicitarea mea este ca, poate, cu coordonatorii să prevedem un moment în care președintele acestei comisii de anchetă să poată să vină în fața noastră pentru a ne prezenta rezultatul acestei investigații, poate noiembrie, nu știu. Am pur și simplu să vă atrag atenția asupra acestui punct și dumneavoastră veți vedea când va fi momentul cel mai potrivit. Mulțumesc! Sigur că nu ar fi pentru ordinea de zi de astăzi, spune președintele, ci în noiembrie vom discuta cu coordonatorii noștri, dar cred că nu există nicio problemă. Vă vom informa în această privință. Bun, să trecem la aprobarea protocolului din 14 și 15 septembrie. Dacă nici aici nu avem obiecții, protocolul se socotește aprobat. Care e problema? Niciuna. Trecem la al treilea punct pe ordinea de zi și avem pe raportorul Kulchenstein, căruia îi și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, în primul rând, mulțumesc mult dacă dintre cele 712 amendamente le scoatem pe ale noastre, pe ale mele, mai bine zis, vom avea 610 amendamente venite de la colegi și dacă nici aici n-am fost sarnice, atunci nu știu când am mai fost. Um Ideea de amendament de compromis a fost uh, trimis uh, raportorilor din umbră. Uh, am avut o întâlnire la care am discutat articolele 1 până la 9, ceea ce nu înseamnă că la toate aceste puncte am ajuns la un rezultat coerent. Pur și simplu le-am parcurs întâlnirea următoare, urmând să aibă loc joi, iar pe 27 octombrie vom avea o a treia întâlnire în ceea ce privește conținutul, accesul la piață și organizarea serviciilor, este un lucru decisiv că nu numai că am schimbat titlurile, ci și conținuturile în mod adecvat. Nu mai este vorba despre accesul pe piață, ci despre organizarea serviciilor portoare. Prin modificarea din capitolul 2, cred că s-a ajuns la un moment pozitiv și destul de clar exprimat uh, lucru de care încercăm să ne folosim. Toate grupările sprijină acest amendament, cele mai mult uh, forme de organizare pentru porturi trebuie puse în evidență în loc să vorbim despre un acces obligatoriu la piață. În ceea ce privește transparența financiară, acesta este miezul regulamentului și este important, voi reveni la acest lucru, și în legătură cu subvențiile din partea statului transparența mijloacelor financiare pentru serviciile portoare este evidentă, mai ales când vorbim despre bani publici. Avem în acest caz dreptul, în calitate de uh, contribuabil și de utilizator ai portului, să beneficiem de transparență. Vorbim despre uh, transparența cheltuirilor de infrastructură. Uh, și aici uh, suntem cam de aceeași părere. Criteriile pentru stabilirea acestor finanțări trebuie să fie transparente, dar trebuie să li se dea spațiu porturilor să negocieze individual. În ceea ce privește transparența financiară, trebuie să vorbim și despre subvențiile de la stat. Știm că acest lucru nu are o legătură directă cu regulamentul, însă are o legătură indirectă. Pentru că uh, proiectul de revizuire a regulamentului uh, a fost discutat uh, și va fi discutat uh, la sfârșitul lui 2015. Astăzi am auzit că nu vor reuși să ducă la capăt aceste discuții. Acesta era programul, vom vedea însă. Uh, porturile trebuie să fie implicate și, după părerea mea, la următoarea ședință a raportorilor din umbră trebuie să ne punem problema care sunt firele roșii ale noastre. Și nu vorbesc aici doar din punct de vedere al conținutului, ci și al procedurilor. Am putea pune întrebarea în felul următor dacă se face o afirmație clară pe care o aprobăm, am putea vota aici, poate că nu la Parlament direct. Cum stă situația? care sunt liniile noastre principale din punct de vedere al procedurii și sigur trebuie să discutăm și despre conținut, dar asta aici, bineînțeles. Pentru că aceasta este decizie pe care nu pot lua doar cei puțin din cercul restrâns. În ceea ce privește formarea și standardele sociale, mm, suntem în principiu de acord să fie menționate și acestea dar când vine vorba despre ce trebuie spus acolo și cum trebuie formulat, aici avem mari diferențe. Și este clar că nu putem rezolva problema în cadrul acestui regulament, dar cel puțin putem să menționăm problemele și să uh, îi uh, îndemnăm pe cei competenți să se ocupe de ele. Sper că vom reuși să facem acest lucru mai bine decât am reușit eu în proiectul meu, pentru că uh, între timp a venit uh, la mine o propunere comună care trebuie să ajungă de la mine, de la Freeport și ETF și dacă vorbim despre o posibilitate luată în calcul atât de către angajator cât și de către angajați, există și pentru noi posibilitatea de a căuta un ajutor în formularea conținută în acest document. În ceea ce privește autonomia porturilor, este un punct asupra căruia nu este mulțumită toată lumea, mai ales uh, colegii din Spania. Dar, dacă vorbim despre consolidarea competiției, după părerea mea, porturile trebuie să privească finanțele, să le poată folosi ca pe niște instrumente, fără a fi presate de uh, guvernarea centrală. În unele țări însă s-au creat anumite medii, dacă se poate spune așa. Vorbim despre costuri diferite și, practic, pentru toate porturile țării respective există o finanțare fixă. Dacă lucrurile stau așa, atunci, după părerea mea, este o contradicție cu spiritul concurenței care ar trebui să existe pe această piață. Pentru că, practic, este o subvenție transversală la următoarea ședință vor fi discutate aceste puncte și înțeleg că există unii care se gândesc la situația de acasă și li se pare destul de dificil să aplicăm aceste lucruri, dar cred că este un lucru uh, pentru care trebuie să avem suficient timp pentru a-l discuta. Deși știu foarte bine că Consiliul nu va răspunde cu mare solicitudine aceste idei noastre. Apoi eh, vorbim despre monitorizare și despre consultarea clienților. Aici one size fits all este o soluție care nu intră în discuție. Consultarea utilizatorilor are rost doar dacă aceștia uh, pot cunoaște criteriile uh, finanțării, în ce format va avea loc această consultare, este un lucru care trebuie lăsat în sarcinea porturilor și în ceea ce privește monitorizarea trebuie să fim atenți să avem un punct unde se pot depune plângeri, un punct independent în toate aceste state. În unele state de altfel există. Nu știm dacă trebuie să fie un minister, o instanță sau o autoritate de cartel. Sunt lucruri care trebuie hotărâte în statele membre. În încheiere mai există cinci puncte pe care acționarii menționează totdeauna și uh, de care trebuie să ne ocupăm și sunt lucruri care au fost deja discutate parțial cu raportorii din umbră. Uh, se pune problema dacă porturile mici nu pot fi exceptate. Pentru că birocrația ar putea deveni prea mare și poate că porturile mici uh, nu văd nicio utilitate a unei asemenea reglementări cred că este un lucru ce trebuie cântărit cu atenție, dar nu avem voie să luăm în calcul doar locul de unde au loc cargo, pentru că sunt Uh, sunt porturi mai mari care au pasageri foarte mulți și trebuie să vedem dacă în contextul acesta putem să rezolvăm această solicitare sau în fine să dăm curs acestei idei. Apoi, cine stabilește ce formă de organizare au porturile? Nu poate fi doar Consiliul de Administrație sau autoritățile competente. Trebuie să lăsăm acest lucru în sarcina statelor membre. Cred că propunerea a venit de altfel de la un stat membru. Uh, și uh, când vorbim despre anumite limitări ale ofertanților, aici suntem încă în discuții. Unii au criticat pe bună dreptate faptul că ceea ce am formulat noi este destul de vag, destul de lipsit de limpezime. Poate că putem remedia acest lucru uh, trecând de la o listă închisă la una deschisă. Însă este un lucru care trebuie analizat în detaliu. Și ultimul punct, problemele pe care și le pun unii, mai ales uh, Freeport care a enunțat această problemă, faptul că poate exista o concurență neloială dacă uh, serviciile din porturi pot deveni active pe cont propriu. Nu este vorba aici despre transporturile de marfă, dar ar putea fi valabil teoretic pentru altceva în viitor, pentru alt gen. Este un lucru pe care va trebui să-l analizăm împreună pentru că este clar că toți vrem să evităm un asemenea conflict care momentan este teoretic, dar trebuie să analizăm cum poate evolua situația. Uh, următoarea ședință a fost prevăzută pentru 90 noiembrie. Sperăm să uh, reușim acest lucru și Cred că după următoarea întâlnire a raportorilor din umbră putem să arătăm dacă am ajuns unde trebuia să ajungem și putem să spunem în fața Comisiei care este propunerea noastră în privința subvenționării și a procedurii. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum Elizabeth Fosenberg. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, a trebuit să-i mulțumim raportorului pentru că a făcut uh, o muncă foarte importantă. Nu este un text simplu acesta care se află în fața noastră. Am făcut multe compromise pentru a ajunge la acest text care este un bun punct de pornire în timpul discuțiilor și întâlnirilor pe care le-am organizat raportorii din Umbra au folosit acest text ca punct de pornire, dar este nevoie să examinăm și să îmbunătățim anumite puncte și poate că în privința unora dintre ele ar trebui să folosim formulări mai moderate. Nu mă refer aici neapărat la alineatele paragrafe. Acum, în privința anumitor amendamente privind drepturile angajaților, uh, vorbeam despre paragraful BA și despre articolul 4, 8, 10, 10A, precum și alt punct în care ne-am exprimat anumite rezerve specifice pentru că probleme ca cele menționate aici nu sunt incluse în regulament, pentru că sunt discutate la, comisia de, la Comitetul de Dialog Social. Suntem de părere că aceste puncte trebuie, trebuie discutate prin dialogul social. Acum, drepturile lucrătorilor. Știm că sunt incluse între responsabilitățile statelor membre. Deci avem principiul subsidiarității aici. Astfel, uh, cred că uh, lărgim prea mare pare de acoperire a regulamentului și area de aplicare și în alte puncte importante uh, area de acoperire este limitată, mai ales în ceea ce privește funcționarea porturilor. Acum, definițiile incluse în regulament. Uh, Ni se pare că pentru a, ca textul să fie clar, să nu existe îndoieli sau semne de întrebare, ar fi bine să adăugăm definiția autorităților responsabile. Articolul 3. În principiu, am avut o dezbatere foarte încinsă aici și uh, raportorul a vrut să renunțe la acest punct. Am reușit să ajungem la un compromis. Uh, am descris organizarea sistemului portuar al Uniunii Europene. Articolul 4, paragraful 4, este un loc unde nu ni se pare că ar fi de competența autorității administrative a portului să garanteze accesul la formare. ar putea fi, amendamentul 366 ar putea fi un punct de pornire pentru compromis, pentru că vorbește despre faptul că avem suficient acces la informații. Este o mențiune specifică în ceea ce privește restricționarea numărului de furnizori, mi se pare că la articolul 6, raportorul, în textul pe care ni l-a pus la dispoziție, merge în direcția corectă, pentru că propune un nou paragraf 3A, în care repetă practic uh, jurisprudența existentă, spunând că procedurile vor fi transparente și fără discriminare. Cu toate acestea, din experiență, știm că jurisprudența creează probleme, pentru că poate fi interpretată în multe feluri și aceste interpretări ar putea duce la o nesiguranță juridică. De aceea, mi se pare că în compromis ar trebui să includem câteva dintre amendamentele noastre care deschid producerea pentru restricționarea numărului de furnizori. Avem o descriere detaliată pentru a eradica orice, pentru a elimina orice îndoieli și pentru a le garanta investitorilor o stabilitate mai mare lucrurile trebuie să fie extrem de limpezi pentru investitori și vorbesc aici despre cadrul legal. Articolul 8 privitor la amendamentele de la articolul 6, ni se pare că mișcarea lucrătorilor trebuie să fie o alegere și să nu fie niciun spațiu de negociare. Sunt anumite acțiuni care trebuie să aibă loc după dialog, nu în timpul dialogului se fac în continuare eforturi în timpul discuțiilor și bă, acțiunile pun probleme procedurii, iar rezultatele ar putea duce și ele la bă, o întrerupere a funcționării porturilor, influențând în mod negativ serviciile portoare. De aceea suntem de părere că dialogul trebuie întâi încheiat, respectând mereu uh, legislația statelor membre unde apar problemele. În articolul 10 suntem de părere că din moment ce se menționează respectul legislației naționale privind condițiile de muncă, mențiunea negocierilor colective nu ar trebui făcută, trebuie eliminată. Și în cele din urmă, la paragraful 10a, nou, propus în text, suntem de acord că este foarte important uh, să uh, garantăm faptul că, muncitor, că lucrătorii uh, au parte de formarea necesară și ca lor aptitudini să le permită să uh, aibă un randament mai bun, astfel contribuind la competitivitatea companiei dar suntem de părere că la paragraful 3 al acestui nou articol 10a nu ar trebui să le facem uh, pe statele membre responsabile de a dezvolta modele care să uh, garanteze uh, diversitatea cerit. Aceasta este o sarcină care, după părerea noastră, trebuie să fie a partenerilor sociale. La articolul 12 vrem să includem posibilitatea statelor membre de a nu pune în aplicare regulamentul la porturile maritime din anumite rețele europene pentru pentru a evita o supraîncărcare, un volum prea mare administrativ și de asemenea costurile pentru aceste porturi au fost menționate. Amendamentul 566, care vine de la ECR 565 și 566, precum și amendamentul 567 al domnului Kirkos de la grupul socialist și noi avem poziții similare în privința porturilor maritime din toată rețeaua maritimă europeană în ceea ce privește taxele eh, menționate la 14 paragraful 4 ar trebui să menționăm foarte clar eh, că eh, încărcăturile infrastructurilor porturilor pot să fie diferite față de practicile comerciale în loc de a stabili categorii de uh, utilizatori Aș vrea să menționez și amendamentele privind monitorizarea independentă, domnule președinte. Mi se pare că cele mai multe amendamente merg în aceeași direcție și că, de asemenea, textul care ne-a fost uh, supus atenției de uh, raportor susține o simplificare administrativă, dar statele membre trebuie să garanteze un mecanism pentru administrarea uh, diverselor plângeri, astfel încât să existe un control suficient. Mulțumesc și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Vreau doar să vă amintesc amintesc că nu toți cunosc detaliile, adică am putea să fim ceva mai conciși. Din păcate, așa este situația. Am observat și la dumneavoastră, la celălalt raport. Nici acolo, dumneavoastră nu știați, nu aveați cum să învățați toate lucrurile pe de rost. Vă rog, pentru că sunt foarte mulți vorbitori, nu avem prea mult timp. Peter van Dalen are cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Știm toți că acest dosar este extrem de important, motiv pentru care aș dori să-l felicit pe raportor pentru abordarea constructivă de care a dat dovadă. În același timp însă, trebuie să spunem că nu am ajuns la sfârșit. Avem cinci puncte. Calendarul, raportorul a spus-o deja. Cred că pe data de 9 sau 10 noiembrie ar trebui să ne întâlnim. Eu doresc să facem să apară calitatea înainte de graba de a rezolva problemele. Dacă facem cu o lună sau două după întâlnirea, nu este grav. Trebuie să avem suficient timp pentru ca să lucrăm cum trebuie. Să ne oferim, deci, acest timp pentru ca activitatea noastră să fie de calitate. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, colega Rosenberg a spus-o, este foarte important să vedem cum stau lucrurile în diferitele state membre, unde situația este cu totul și cu totul diferită de la un stat membru la celălalt. Iată de ce trebuie să evităm să avem o abordare centralizată de la Bruxelles. Trebuie ca statele membre să poată avea libertatea de a face ceea ce trebuie făcut. Nu totul trebuie condus la Bruxelles. În al treilea rând, în ceea ce privește demersul social. Eu consider că partenerii sociali, partidele trebuie să rezolve această problemă și cred că acest lucru este bine prevăzut și în legislația națională. Nu trebuie să intervenim în acest domeniu. Apoi transparența și subvențiile în special subvențiile acelea care se dau pe sub masă. Cred că transparența este esențială. Trebuie evitată orice distorsionare a concurenței. Este un lucru extrem de important. El se află în chiar centrul oricăror discuții și ultimul punct important pentru grupul nostru, pentru că, sigur, vorbim despre birocrație, am văzut amendamentul de compromis din 17, autoritatea uh, foarte uh, greoaie care este prevăzută și uh, povara administrativă care la rândul ei este foarte greoaie. Trebuie să fim prudenți. Acestea sunt cele cinci puncte asupra cărora am dorit să vă atrag atenția, domnule președinte. Mi se pare că suntem totuși în calendar, dar trebuie să punem pe locul întâi calitatea și nu graba de a rezolva problemele. Mulțumesc! Sigur, calitatea este totdeauna criteriul, nu se pune discuția. Mulțumesc și acum Ghezine Meister. Mulțumesc mult. În primul rând, mulțumesc foarte mult lui Knut pentru munca de până acum. Trebuie să spun că am avansat foarte mult și la început lucrurile stăteau în felul următor. Uh, Proiectul nu a fost foarte apreciat de noi, ce obțin așa cum arăta la început. Era altfel decât propunerea comisiei, pentru că comisia a spus de la început că deschiderea pieței trebuie să stea în centrul Uh, și raportul a vorbit și despre aspecte sociale, a spus că nu avem nevoie de concurență, concurența există. Bun, așa pe scurt. Acum am ajuns la anumite compromisuri care sunt în direcția corectă, cel puțin așa văd eu lucrurile. Uh, ceea ce până acum a și reieșit din contribuții. Trebuie să negociem mai departe, ne vom întâlni din nou săptămâna aceasta și unul dintre punctele cele mai importante este cu siguranță partea socială, lucru care a fost menționat de toți cei care au vorbit până acum, aspectele legate de social și uh, de sănătate um, sunt legate și de subsidiaritate, sigur, înțeleg că și condițiile de muncă trebuie luate în calcul, însă sunt de părere, ca să sintetizez, că dacă uh, Freeport și EDF uh, ne fac o propunere bună, așa cum ne-a spus raportorul, uh, sigur că ar fi bine ca și cei de acolo să se pună de acord și cred că am putea fi și noi de acord. Nu trebuie să punem un accent pe un anumit punct, deci cred că pe această directivă privind transferul lucrătorilor, acesta nu poate fi obligatoriu, pentru că sunt anumite state care se pune întrebare dacă se pune, vor putea dezvolta niște strategii. Trebuie văzut cum se organizează și formarea. Sunt lucruri pe care poate că nu le vom mai discuta dacă ne vine o propunere de la FIPOR CFTF asupra cărora se pun de acord. Aștept deci acest lucru. Și un alt lucru care mi se pare bun, mi se pare uh, are de aplicare și aici uh, ne-am pus de acord pentru că este ceva mai lărgită, chiar dacă nu am inclus totul. Cred că lucrurile sunt bune așa transparența în finanțelor este esențială, este foarte importantă. Vorbim și despre accesul la piață, care nu ar trebui să fie obligatoriu pentru toată lumea, sigur, și aceasta mi se pare bine, pentru că pentru mine cel mai important lucru, și am spus deja aceasta, este că ajutoarele sunt foarte diferite și porturile sunt foarte diferite în statele membre și n-ar trebui acum să hotărâm ceva care să funcționeze uh, într-o parte și într-alta nu. Cred că este un aspect important și pentru mine a fost întotdeauna important. Și cred că cu compromisul pe care îl avem mergem în direcția corectă. Alt lucru important pentru mine este legat de porturile private. Avem nevoie de o soluție coerentă. Există porturi private nu doar în, Germa- nu doar în Anglia, există câteva și în Germania, deși nu multe, și trebuie să vedem dacă putem să le includem în privința serviciilor portoare. Trebuie sigur să le exceptăm când vorbim despre finanțări, evident. Pentru că dacă vreau să fac ceva singur și portul este al meu, nu trebuie să fie reglementat cum funcționează. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm. Și un lucru care îmi lipsește sunt acele exemption certificates, era un amendament care a venit de la ALDE în această privință, pentru că, după părerea mea, uh, capitanii nu trebuie să uh, fie obligați să facă ceva atunci când cunosc foarte bine portul. Sunt anumite lucruri care sunt reglementate altfel într un porturi, dar cred că ar putea fi găsită o soluție și ei sunt destul de optimistă. Sigur că ar fi bine până, să terminăm până noiembrie, pentru că cei mai mulți din sectorul portuar vor să aibă o soluție și așteaptă ce vom hotărâ Însă, pe de altă parte, nu trebuie să dăm soluții pe jumătate, pentru că au existat pachete care nu au fost reușite în primița porturilor și vrem să ajungem la un rezultat coerent. Cred că este foarte important. Ultimul lucru, de ce privește finanțele, ă, sunt raportor în Germania, de aceea pentru mine modelul spaniol, iată, stau lângă o spaniolaică, ă, acea medie nu se poate aplica la întreaga Europa în niciun caz uh, și eh, se pune problema dacă acest lucru nu împiedică concurența. Deci în Spania am văzut acest lucru, trebuie să vedem cum găsim o soluție în formulare, o soluție bună pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul este Keith Taylor și ne bucurăm că a venit din nou printre noi. Toate cele bune, Keith! Well, <clears throat> yeah, well, thank you very much, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. Mi-ați lipsit, să știți. Chiar mi-a fost dor de dumneavoastră. În fine, m-am întors, dar uh, încet, încet îmi revin la situația normală. În sfârșit, între timp, haide să discutăm uh, ceea ce eu n-am uitat uh, de, de fapt nici o clipă. E vorba de aceste servicii portoare. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor Fleckenstein pentru că a muncit cu multă seriozitate pe acest dosar până acum. Din păcate, rezultatele nu au fost sau au fost mai bine zis un pic compromise de o serie întreagă de probleme și nu, mi, nu minore care încă mai persistă în ce privește serviciile portoare. Mulți experți spun că claritatea când vine vorba de ajutoarele de stat este absolut esențială pentru a avea acea transparență juridică, acea siguranță juridică, juridică pentru sectorul portuar. Și, de asemenea, se, toată lumea este de acord că versiunea actuală a textului nu face aproape nimic pentru a se apropia de adevărata situație cu ajutoarele de stat. Comisia a amenințat că va impune uh, niște uh, sancțiuni legate de ajutoarele de stat, amenințează, dar nu știu, poate se va întâmpla asta până la sfârșitul anului, vom vedea. Îmi pare foarte rău, dar nu este suficient de bun acest raport. Nu este la înălțimea așteptărilor. Deoarece avem această incertitudine care nu dispare și o directivă ar fi mai bună, ar fi mai adecvată decât un regulament în speță. Însă, bineînțeles, și firește, vom continua să lucrăm în același spirit pozitiv și constructiv și pe viitor pentru ca lucrurile să progreseze. Însă, orice ar fi, grupul meu se așteaptă ca liniile orientative <clears throat> și acele uh, excepții să fie adoptate înainte de a se finaliza lucrul PPSR. mulți mi-au spus că nu avem de face cu un act legislativ uh, de bună calitate și iată de ce am și propus un prim amendament pentru a, uh, verifica, a elimina aceste prevederi legate de PSR. Ar trebui să avem astfel de prevederi, dar uh, s-a făcut atâta Uh, vâlvă și s-a dat cu un pas înapoi. Nu există suficiente detalii, nu știm, nu avem imaginea de ansamblu, nu știm care este contextul și sunt de acord cu domnul Fleckenstein. Într-adevăr, dimensiunile portului de care vorbim sunt deosebit de importante, pentru că dacă, haideți să vedem portul Ostand, de pildă, în, aici în Belgia, este foarte este dificil să impui anumite cerințe unui astfel de port uh, pentru transportul de uh, călători, cu un feribot de pildă. Și cât privește nivelul sau volumul activităților comerciale, nu trebuie să fie acesta singurul criteriu folosit. Pentru că, da, feriboturile aici uh, și folosirea acestora, sosirea lor în port și așa mai departe, sunt lucruri foarte importante. În orice caz, uh, uh, pot să vă spun că da, foarte bine până acum merge, dar realitatea s-ar putea să ne spună că nu am lucrat așa cum trebuie. Ne eh, dorim să fim uh, mai buni decât suntem, deoarece situația nu este absolut satisfăcătoare. Go and go and go and get the other knee done. <laughs> <laughs> All the best for the other month as well. Und, äh, uh, nun... Și acum aceștia au fost raportorii din umbră, dar din cauza înscrierilor la cuvânt numeroase trebuie să limităm intervenția la două minute. Urmează Dominic Criche. Euh, Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc colegului Flicăștein pentru activitatea extrem de complicată, dar și inedită Uh, care reflectă progresul pe care l-am făcut în acest domeniu. Este necesar de asemenea să reamintesc comisiei noastre că dacă lucrurile se întâmplă ca la concursurile de uh, sărituri olimpice, evident că vom fi eliminați. Avem câteva experiențe în acest domeniu și trebuie să rămânem prudenți. Aș vrea să revin la uh, ceea ce s-a spus deja. Mă voi întoarce acum spre comisie ca să pun o întrebare. Și întrebarea este următoarea. Extinderea domeniului de aplicare a directivei în capitolul 1 și amendamentul 1 AB1, care lărgește foarte mult subiectul. Subiectul era de fapt unul destul de restrâns. Oare uh, va conduce la o problemă de reglementare? Sau din contră, Uh, nu va fi niciun fel de problemă și schimbând definiția, schimbăm și impactul uh, regulamentului. Spun acest lucru pentru că unii dintre colegi au uh, făcut aceeași observație înaintea mea și poate că ar, o astfel de acțiune ar pune niște probleme și trebuie să ne interesăm de probleme cum ar fi cea socială și codul muncii. Comisia Uh, trebuie să ne răspună, trebuie să uh, vedem dacă acest regulament este bun. Comisia are dreptul de inițiativă și dacă lărgim prea mult cadrul regulamentului, depășim cadrul dreptului de inițiativă al Comisiei. De aceea poate că ar trebui să ne punem această întrebare. Și apoi încă două observații scurte. Uh, după cum s-a spus deja, cred că ar trebui să excludem porturile uh, mici și cele foarte mari, indiferent care este volumul lor sau natura geografică. Trebuie să vedem care este uh, implementarea la nivel de concurență internațională, să vedem în ce moment vom exclude anumite porturi uh, sau să ne oprim la nivel global, la 0%, la 1%. Sunt niște dificultăți care vor apărea, cred, în timpul discuției. Și, în fine, ultimul lucru, domnule președinte, înainte, părerea mea este că o contabilitate analitică asupra investițiilor ar fi total contraperformant, pentru că este o activitate greoaie și apoi este inadaptată și pune probleme de confidențialitate, așa că aș fi foarte fericit dacă acest punct s-ar putea discuta. Mulțumesc foarte mult, doamna Vodalon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să îi mulțumesc colegului Flickenstein pentru acest uh, raport și pentru activitatea sa, care nu s-a terminat încă. Acest raport uh, cred că a modificat foarte mult abordarea liberală a textului inițial al Comisiei și acest lucru trebuie salutat oferim o marjă de manevră autorităților competente pentru a garanta servicii publice și a impune criterii de respectare a normelor uh, sociale și de mediu, respectiv continuitatea serviciilor. Însă există două puncte asupra care vreau să intervin două puncte care uh, vor continua să fie discutate. Mai întâi, mi se pare că ar fi foarte relevant să excludem serviciile de uh, pilotare, de remorcare și de amarare care sunt esențiale în uh, lanțul de securitate. Aceste servicii se limitează la servicii comerciale și asigură și securitatea lucrătorilor din portul respectiv problemele de, de mediu. Dacă le excludem, riscăm să slăbind siguranța uh, din porturi. În al doilea rând, ar trebui să ținem cont și de specificitatea anumitor state membre care impun remorcherelor uh, să uh, circule sub un anumit pavilion. Nu putem să încurajăm, să facilităm intrarea unor noi operatori care operează sub un pavilion de complezență și care uh, își impun uh, tipul de activitate în anumite uh, țări membre. Un compromis ar putea da statelor membre care doresc acest lucru să excludă serviciul respectiv. Și apoi trebuie să introducem o definiție clară a autorității competente, competente ca să uh, stabilim elementele cheie ale acestui regulament. Mulțumesc! Mulțumesc mult, am încheiat lista vorbitorilor în roata Nicky Foster. Mulțumesc, spune doamna Foster. Domnul raportor are într-adevăr uh, un dosar complicat de gestionat, aș repeta ceea ce am spus și în desile trecute. Noi considerăm că ceva progrese au fost făcute și bineînțeles că sprijinim acea uh, idee ca sta, porturile mici să fie excluse. Este important de asemenea amendamentele care sprijină transparența și finanțarea și uh, uh, ideea cu ajutorul de stat și aceste amendamente le sprijinim. De asemenea, cele care vizează uh, anumite excepții în ce privește concurența pe piață, însă în ceea ce privește remorcarea și alte uh, lucruri le sprijinim mai puțin, iar cât privește protecția socială și drepturile lucrătorilor, uh, Uh, din porturi, noi nu suntem gata să redeschidem acest dosar în Regatul Unit. Noi uh, acum 20-30 de ani am privatizat acest sector în Regatul Unit și aveam și avem în continuare mari probleme de capacitate cu porturile noastre, deci nu ne întoarcem înapoi. De asemenea, suntem împotriva amendamentelor care vizează Agenția Europeană de Supraveghere pentru a gestiona litigiile. Uh, și alte dispute și trebuie ca statele membre, prin agențiile lor, să uh, rezolve problema legată de conformitate. Deci au existat progrese, într-adevăr, însă noi am depus deja nouă amendamente și uh, dacă nu vor fi uh, niște concesii importante, noi vom, spri, vom sprijini continuare amendamentele noastre, deși raportorul de adevăr face eforturi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Urmează Luciana. Well, for me, as a... Mulțumesc. Așa cum v-am spus în luna iunie, din punctul meu de vedere, este destul de surprizător că am, am optat pentru un regulament uh, în ciuda tuturor uh, celor care au spus că regulamentul nu este cea mai bună soluție pentru a avea uh, rezultate și să nu uităm nici uh, acele principii legate de o mai bună reglementare pe care le-am desprins și din evaluarea de impact. Tot ce înseamnă uh, argumente pro-concurență, noi le sprijinim foarte bine, dar ele trebuie să fie echilibrate cu imperativele legate de dialogul social. Așa că, așa cum au spus și anumiți colegi, uh, dacă avem un regulament, aceste aspecte nu ar trebui să figureze acolo. Uh, și o sprijin și pe colega Cristi care a vorbit despre Cristin, care a vorbit despre calitatea locurilor de muncă și salariile din acest uh, domeniu. Uh, în iunie am salutat progresele făcute pe acest dosar, dar din perspectiva standardelor de muncă, din perspectiva drepturilor lucrătorilor. În acest sens, nu văd uh, cum putem să eliminăm eh, aspectele de dialog social din acest text. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce a spus Jackie în ceea ce privește uh, anumite riscuri pe care le avem cu acest text, dar poate nu în aceeași perspectivă. Este dezamăgitor faptul că uh, Regatul Unit, guvernul său dorește să dilueze acest text în ciuda tuturor eforturilor de bună credință. Am văzut că anumite persoane au spus că au o rezervă de respingere totală a textului din partea mai multor grupuri politice. Asta nu înseamnă că nu, nu a încercat să facă o treabă bună și să includă lucruri importante legate de formare, de standarde sociale, însă cuvântul informare, așa cum a fost el folosit aici, uh, nu credem că el acoperă situații reale legate de dreptul la formare. Deci, în orice caz, cam asta ar fi totul. Mulțumesc. Acum domnul Van den Kamp are cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Deci, eh, în primul rând, aș dori să felicit pe raportor eh, și să felicit și pe raportorii din umbră, deoarece se pare că progresele există și asta e foarte bine. Da, colegii britanici nu și-au dorit un regulament, însă directiva. directiva am tot avut în domeniul portuar și ele nu ne-au adus mare lucru ca și avantaje. Aș dori să pun trei întrebări. În primul rând, una legată de articolul 36a, care locuiește articolul 7 actual. Aș dori să vă spun că nu înțeleg prea bine ce înseamnă asta în raport cu directiva privind concesionările. Se ține cont de acest text uh, sau nu? Apoi, în ce privește taxele portoare, este vorba de un subiect uh, foarte delicat din punct de vedere politic, adică cine fixează aceste taxe, țările respective sau porturile însele dezbaterea continuă. Cred că trebuie să continuăm să reflectăm la aceste lucruri. Articolele 15, 16 și 17 mai apoi. Domnul Fleckenstein se îndepărtează un pic de linia propusă de Consiliu și aș vrea să știu de ce acest lucru. Vă mulțumesc. Danke Mulțumesc mult. Următorul este Luis Grandes Pascal. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a afirma că, din câte știu eu, raportorul este fiabil, îl cunosc și put, nu putem să ne așteptăm la ceva și mai bun din partea lui. Ne-am manifestat toți preocupările și sper că acest dialog pe care îl avem și care e deschis de ceva vreme va, se va încheia cu niște acorduri Domnule președinte, vorbim despre concepte acum, pentru ca să ne înțelegem. Eu, de exemplu, vorbesc despre chestiuni de fond. Ar trebui mai întâi să creștem competitivitatea. Trebuie să facem tot felul de lucruri pentru schimburile intraeuropene. Fie liberalizăm odată pentru totdeauna porturile, fie simbioza intermodală nu va exista fie o altă experiență. Ca și în alte sectoare, funcționarea agendei transportului este esențială pentru industrie. Am spus asta și înainte și în trecut. Spun din nou acum, mi se pare că trebuie să fim mai curajoși și reacția noastră este destul de timorată și nu e posibil cu toate problemele care apar. Raportul, raportorul continuă să aibă o anumită imagine asupra operatorilor portuari. Nos obliga a determinadas cosas y nos haría imposible asumir esta. Constituția noastră ne obligă la anumite lucruri și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Pentru Spania, de exemplu, porturile ar fi singura alternativă. Trebuie să existe o politică uh, Uh, clară, trebuie să existe o concurență clară, trebuie să existe un nivel de transparență. Nu putem să uh, facem negocieri directe între operatori și porturi. Insistați pe principiile de liber, uh, liberă concurență și transparență. Ei bine, acesta ar trebui să fie și rezultatul raporturilor de forță de la sfârșitul unor negocieri. În loc să disciplinăm accesul, dorim să disciplinăm organizarea serviciilor portoare Trebuie să ne gândim și la libertatea prestărilor de serviciu și pentru acest motiv, termin imediat, domnule președinte, spune oratorul, serviciile dedicate călătorilor sau serviciile comerciale trebuie să aibă o anumită libertate. Din păcate nu am timp să uh, analizez și cealaltă mari uh, concepte, dar le-am transmis uh, raportorului, am ascultat intervențiile unor colegi și cred că acest dialog va putea fi continuat. Eu sunt convins că va, vom ajunge la ceva pozitiv pentru o problemă care este importantă pentru că n-a prea funcționat până acum. Mulțumesc, urează, urmează Marie-Christine Anotu. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte între textul de propunere în 2013 de către Comisie și textul de față, văd cu satisfacție că a existat uh, o evoluție pozitivă. La începutul lui 2014, Comisia trebuie să își reevalueze cerințele și să renunțe la mai multe măsuri care vizau pe deplin uh, liberalizarea și uh, accesul la servicii portuare, de pildă obligația să se deschidă piețele în ceea ce privește remorcarea, dragarea, orientarea și așa mai departe în porturi. În, mai apoi, miniștrii au mers și mai departe și au spus că serviciile de, de mentenanță și de pasageri vor fi și ele excluse de la o eventuală liberalizare. Mă bucur, deci, că statele membre au putut în acest sens să-și recapete o serie întreagă de prerogative care le revin pentru ca ele să poată să reglementeze așa cum doresc piața portuară. De asemenea, Consiliul de Ministri al UE și-a dorit și uh, o ușurare a birocrației, mai ales pentru porturile mici. Însă, în ce privește mai cu seamă protecția socială, se poate merge și mai departe. Mai există încă pasaje din text care arată că uh, Comisia nu a renunțat la o serie dintre ambițiile sale în acest sens, de pildă considerentul 5 din uh, propunere care vizează articolul 56 din TFUE. Acest articol să fie eliminat pentru că el se referă la restricționarea liberei prestări de servicii în UE. Pe de o parte, Tratatul de la Lisabona, știm bine că a fost respins masiv de către poporul francez în 2005, deci este nul în Franța. Pe de altă parte, articolul respectiv uh, interzice prioritizarea statului față de Uniunea Europeană, de aceea nu ne trebuie aici considerentul 17 și tot pentru a proteja interesele naționale trebuie modificat aliniatul 4 de articolul 18 care forțează autoritățile portoare să dea autorităților informații confidențiale legate la secretul de afaceri pentru că nu trebuie ca aceste compromisuri din partea Comisiei să fie o tactică, o strategie valată pentru ca apoi să se impună niște strategii care să vină um, sau să contravină intereselor locale ale porturilor. Mulțumesc! Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin oman GUE NGL-ryhmäni puolesta kiitoksia. Mulțumesc mult în numele uh, grupului meu. Îi mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă. Este o problemă de altfel uh, foarte dificilă. Am o îngrijorare uh, care a fost menționată foarte des în ultima vreme. Este vorba despre articolul 3 care se referă uh, la putere extinse acordate autorităților pertoare pentru a uh, influența condițiile furnizorilor de servicii. Din ce, în același timp, articolul 9 din regulament spune că furnizorii de servicii trebuie să se descurce singur în ceea ce privește furnizarea acestor servicii. Dorința mea este ca acest lucru să nu se referă la, să nu se referă la transportorile de marfă nici în viitor. Adică să ne punem problema în felul următor. Dacă această libertate garantată autorităților, de, uh, autorităților portoare nu ar putea duce la o situație în care lucrurile nu sunt corecte ceea ce ține și de, la, și de porturile mici și mijlocii și pe de altă parte și de cele mari, separat. Pentru că nu toate porturile au au aceleași servicii și nici aceiași furnizori. Deci nu toată lumea beneficiază de același tratament în ceea ce privește dimensiunile. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Următorul este Miteris Kirkos. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să-i mulțumesc și domnului Fleckenstein pentru munca excelentă depusă într-un domeniu foarte dificil și cred că munca lui a îmbunătățit propunerea comisiei. Trebuie să ne îndreptăm spre un mediu sigur care ar putea să îmbunătățească concurența. Aș vrea să mă refer la porturile mici, uh, care au o activitate economică la dimensiuni reduse. Aceste porturi vor avea mari probleme cu noile prevederi. Trebuie să le garantăm flexibilitatea de care au nevoie. Și al doilea punct uh, se referă la protecția porturilor europene în comparație cu alte porturi din lume care nu respectă același uh, regulament ca porturile din Mediterana de Est, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Ina Zaila Senda. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Fleckenstein pentru munca depusă și să spun că este bine să respectăm termenele. Uh, suntem la al patrulea pachet feroviar, acolo avem trenul de mare viteză plus, uh, TGV plus. Aici avem practic însă un punct în minus în ceea ce privește porturile. Indiferent de concurență ar trebui să avansăm nu este vorba doar de siguranță, sigur, este important și acest lucru și a fost menționat, dar și pentru că mm, o parte dintre uh, această monitorizare lipsă, o monitorizare deosebită de importantă, uh, vine de la piloți, pentru că piloții efectuează aceste controle și întreprinderea nu are interes uh, uneori ca uh, capitanul să urce la bord, pentru că la bord se văd anumite lucruri uh, despre care s-a dorit să nu fie văzute de nimeni. Este important ca piloții să aibă această capacitate, această posibilitate, cel puțin să identifice anumite probleme și apoi eh, reamintesc că transparență, avem o dezbatere și nu doar în privința transporturilor, când vorbim despre transparență. Este o dezbatere care depășește domeniul transporturilor, dar la un moment dat trebuie să punem punct în această privință. Și în ceea ce privește porturile spaniole, pentru noi este o problemă constituțională. Parlamentul spaniol hotărăște și adoptă reglementările portoare urmate de o serie de acorduri prealabile între părțile implicate. Sper că acest lucru poate fi înțeles pentru a se adopta o derogare. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Comisia are cuvântul acum. Cine se va ocupa de acest lucru? Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Dorim să subliniem în primul rând calitatea discuției care tocmai a avut loc, calitatea numeroaselor amendamente care au fost prezentate și, bineînțeles, calitatea raportului realizat de domnul Fleckenstein în baza ultimelor idei care au circulat. Cred că și momentul este deosebit de important pentru că, într-adevăr, în rezoluția noastră privind uh, Carta Alba ați menționat importanța acestui regulament, precum și importanța de a avansa cu această propunere și, într-adevăr, după ce uh, am citit la Consiliu acest lucru, uh, președinția neerlandeză așteaptă cu nerăbdare să înceapă discuțiile cu dumneavoastră pentru a crea un cadru mai bun pentru porturile noastre. Porturile noastre sunt deosebit de importante, nu numai pentru uh, mobilitate, ci și în ceea ce privește investițiile pe care le pot atrage în privința amendamentelor nu ar fi foarte înțelept nici potrivit să intru în detaliu în această etapă, să comentez anumite amendamente, mă voi limita la a vă furniza câteva reacții. Cred că în ceea ce privește capitolele 3 și 4 este clar că sunt foarte multe lucruri care îmbunătățesc în mod semnificativ propunerea inițială, fie că este vorba despre transparența financiară sau despre autonomia porturilor și a mecanismelor de monitorizare. În ceea ce privește încărcarea, cred și eu, cum au menționat câțiva dinaintea mea, în special uh, domnișoara Meissner, că putem să asigurăm un echilibru între libertatea porturilor de a decide împotriva uh, în privința uh, taxelor, dar după cum uh, se fac lucrurile în Spania și într-un cadru stabilit de autoritatea centrală și națională. Procedând așa, nu am fi prea departe de sistemul existent și uh, în cadrul feroviar, unde administrația infrastructurii are o mare libertate, totul fiind însă cuprins într-un cadru național privința capitolului 2 modificat, uh, suntem de acord cu noua orientare dată de domnul Fleckenstein. Este o orientare concentrată mai mult pe uh, definirea organizației porturilor și am observat cu interes uh, faptul că se garantează o libertate fie de a alege un model în care concurența liberă să fie normă fie ca aceste servicii să fie organizate în baza unor drepturi exclusive. Însă, făcând așa, și mă uit un pic la ce se întâmplă și în domeniul feroviar, făcând așa, desigur, ă, există și anumite obligații atașate modului în care sunt garantate aceste drepturi exclusive. Și asta în primul rând din motive ce țin de contabilitate, uh, vorbim încă de foarte multe fonduri publice folosite în continuare la portul, dar de asemenea vorbim și despre necesitatea de a avea o transparență din ce în ce mai mare pentru a putea urmări investițiile, pentru că aceste investiții, uh, să nu, nu vorbesc despre cele venite din afara Uniunii Europene și nu voi da exemple precise. Al doilea aspect uh, care pledează de asemenea în favoarea descrierii unor proceduri în acest regulament uh, este legat de siguranța legală. Cred că unii dintre dumneavoastră au menționat acest punct astăzi. Porturile sunt mult prea importante pentru a fi lăsate la discreția jurisprudenței, chiar și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Și am văzut multe probleme apărute din uh, hotărârile curții pentru că fundamentele procedurilor nu sunt bine stabilite în legislație. În ceea ce privește pilotajul și aici văd o posibilă soluție prin amendamentele propuse de unul dintre grupuri care propun generalizarea uh, certificatului de scutire pentru piloți, mi se pare o idee bună și care se pune în practică din ce în ce mai mult în mai multe porturi și este de asemenea un mod de a echilibra acest aceste aspecte deosebit de sensibile legate de îngrijorările privind securitatea, dar și posibilitatea ca atunci când acest lucru este justificat să există o, o flexibilitate operațională mai mare pentru utilizatori. Am spus uh, ultima dată că privind cu bucurie și uh, adăugirile privind uh, reglementările sociale. Sigur, Comisia este mult mai sensibilă la ideile prezentate unul dintre aspecte legate de transferul obligatoriu al lucrătorilor merge foarte departe, dar cred că toate celelalte idei cu siguranță nu stau în calea dreptului Comisiei la inițiativă, de vreme ce sunt, în mod clar, legate de îmbunătățiri operaționale în interiorul porturilor. În ceea ce privește evaluarea impactului, cred că trebuie să spunem foarte clar că uh, Uh, privind diferitele amendamente, uh, evaluarea inițială continuă să fie validă în afară de aspectele sociale. Poate, dacă doriți să mergeți mai departe și să includeți uh, alte aspecte analizate de o asemenea evaluare, câteva dintre ele fiind sociale care nu au fost incluse în propunerea o inițială, pot fi analizate și trebuie analizate legătura cu uh, directiva privind concesiunile, cred că amendamentele uh, din propunerea domnului Fleckenstein nu încearcă să introducă pe ușa din spate directiva privind concesiunile sau să-i uh, anuleze efectele, cred că nu este nicio suprapunere, nicio duplicare a directivei privind concesiunile, este pur și simplu o simplificare. În propunerea noastră inițială am fost de părere că vom organiza uh, licitațiile competitive în uh, cadrul aceleași organizații și uh, sub aceleași prevedere ca și concesiunile. Domnul Fleckenstein uh, merge pe un drum mai clar și mai simplu de aplicat. Și cred că este foarte util. Privind uh, excluderea anumitor porturi, vă rog fiți atenți să nu dictăm în mod arbitrar diferențe între porturi. Cred că legitimitatea noastră este foarte clară și de aceea punctul de pornire în privința arii de acoperire a fost acest cadru TNT, în ce, întregul cadru TNT, inclusiv uh, rețeaua care cuprinde atât analiza rațională în privința volumului lucrurilor comercializate în aceste porturi, dar și uh, echilibrul geografic. Uh, eu nu văd nicio altă cale și pentru a încheia, domnule președinte, Aș dori de asemenea să susțin uh, un mecanism uh, reconsolidat de consultare introdus de raportor pentru a uh, garanta implicarea mai mare a celor implicați. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult și din nou raportorul Kurt Fleckenstein. Ca să spun o singură frază legată de ceea ce a spus Comisia uh, sensul ideii este ca acolo unde sunt acordate concesiuni să se acționeze în baza directivei respective, dar acolo unde vorbim despre închiriere sau despre altceva, acolo directiva nu poate intra nici pe ușa din spate. Deci aceasta este calea de a diferenția. În al doilea rând, taxele din porturi sunt convins că și cu uh, colegii spanioli vom ajunge la un numitor comun chiar dacă nu am face-o noi, ar face-o Consiliul în ce din urmă. De aceea nu cred că este o problemă prea mare. În al treilea rând, cred că aici este o neînțelegere. N-am spus niciodată că nu avem nevoie de piață. Important era și cred că suntem toți de aceeași părere că nu vrem să obligăm piața să intre într-un anumit fel și că porturile, în mod diferențiat, așa cum o fac și astăzi, pot să se organizeze. Uh, în al patrulea rând, sigur, în privința subsidiarității putem să spunem unii că este corect, alții că nu este, dar un lucru nu putem să facem, stimate coleg Vandal. Nu putem spune cum ați făcut dumneavoastră că totul merge foarte bine în ceea ce privește munca. Nu, nu merge bine. Din păcate, din an în an lucrurile merg mai rău. Și mai ales în ceea ce privește munca ocazională mm, mai sunt uh, unii care se enervează pentru că există chestionare vin de la comisie uh, privind uh, anumite locuri de muncă și în această privință cred că atunci când vorbim despre asigurarea concurenței, atunci și angajații au condiții pentru a juca un rol. Sunt absolut de acord cu faptul că aici nu putem hotărâ nu și aici trebuie să fim atenți la formulare ce este de făcut, dar ce putem face poate într-o altă formulare decât cea care există acum pe hârtie, putem să atragem atenția asupra problemei, putem să spunem că poate exista sau va putea apărea și o problemă concurențială pentru ca cei competenți să acționeze sau să reflecteze sau să discute. Ultimul punct. Da, dacă nu există nimic legat de block exemptions, nici eu nu o să votez în favoarea lucrurilor pe care le-am scris eu. Nu intrăm în discuție. Este un șantaj, da, și asta e și ideea. Pentru că este singura posibilitate pe care o avem la această comisie să ne apărăm de un lucru care este adus pe ușa din spate pentru a distruge ceea ce am scris aici. Și cred că avem tot dreptul să facem legătura între cele două lucruri. Și colegul Riche a vorbit despre Jocurile Olimpice. Eu, în calitate de hamburghez, nu pot decât să subliniez acest lucru. Și noi uh, uh, candidăm uh, la organizarea Jocurilor Olimpice undeva în următorul deceniu. Următorul punct, ultimul punct de altfel am, m-am bucurat de recunoștință și de recunoaștere și am văzut că nu este un dar otrăvit. De aceea vreau să răspund și eu le mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor din umbră. Nici eu nu sunt de acord chiar cu totul. Mulțumesc mult. Indiferent că este vorba despre șantaj sau nu, dreptul la exprimare și la hotărâre libere, indiferent de moment, uh, o, îl are toată lumea și este un drept elementar al Parlamentului European și al Uniunii Europene și aici vă sprijinim cu toate puterile noastre. Bun, acestea fiind spuse, aproape am terminat. Votul va avea loc pe 10 noiembrie. Ă, vom vedea pe ce ne vor mai spune raportorii din umbră. Trec la următorul punct și vreau să salut niște oaspeți. Vin Van den camp a reușit să-și aducă fratele, ginerile și sora aici la Parlamentul European și urmăresc ce facem noi. Bine ați venit! A durat un pic traducerea, de aceea aplauzele au venit așa târziu. Bun. Trecem la următorul punct. Uh, situația spațiului mediteranean și uh, nevoia unei abordări holistice în ce privește migrația și raportorul este Naya Kümelden și vă rog liniște pentru a asculta pe raportoare, care are cuvântul acum. Johtaja, hyvät kollegat. Mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să Mm, mulțumesc tuturor colegilor care au prezentat amendamente. La acest aviz e vorba de 104 amendamente prezentate și cum vom vota mâine acest aviz, am lucrat împreună cu raportorii din umbră, astfel încât să putem să ajungem la niște amendamente de compromis. Sperăm că le veți sprijini mâine. Sincer să fiu, trebuie să vă spun că la începutul verii, când am început munca pe acest dosar, nu aveam nici cea mai vagă idee eh, despre amploarea eh, crizei refugiaților care urma să, să, să fie dovedită în lunile care au urmat, situația pe care astăzi o cunoaștem cu toții, deci nu se mai poate vorbi, bineînțeles, de o uh, criză temporară pentru că fluxurile de migranți către Europa sunt astfel astăzi un uh, fenomen quasi permanent care oricum va fi probabil potențat și de problemele legate de schimbările climatice și așa mai departe. Și în acest sens am dorit și noi din partea Comisiei Tram, să avem un aviz care să se concentreze pe consecințele crizei mediteran, din Mediterana asupra transportului european, sistemului european de transporturi. Ehm, nu a fost deloc ușor să redactăm acest aviz, deoarece situația s-a înrăutățit pe zi ce trece, practic, și practic nu mai putem vorbi despre o criză numai în Mediterana, pentru că vedem consecințele peste tot, de la Marea Mediterană până la Polul Nord, de la sud la nord și de la est la vest, iar în avizul nostru, așadar, am încercat să conturăm efectele, consecințele acestei crize majore asupra sistemului european de transporturi, mai ales în zona mediterană, dar și față de alte moduri de transport prezente în Europa. În acest sens am pus accentul asupra situației navelor de pasageri, navelor de marfă, navelor de croazieră și altor embarcațiuni care sunt prezente în Mediterana și de aceea ne trebuie o abordare holistică a noastră Parlamentului față de aceste lucruri. Un lucru este sigur, multe embarcațiuni uh, private în Mediterană au trebuit să participe la operațiunile de salvare pe cont propriu pentru că nu au fost suficiente resurse alocate operațiunilor oficiale de salvare pe mare. Deci aceste embarcațiuni au reușit să salveze zeci de mii de vieți omenești. Trebuie să le mulțumim uh, acestor reprezentanți uh, și, bineînțeles, industria shippingului, ului Uh, capitanii, echipajele, toate aceștia au fost supuse unor imperative etice, morale, de salvare a vieților omenești, în condiții grele, foarte complicate, cu resurse limitate, trebuie să respecte, bineînțeles, și dreptul mării. E vorba de servicii pe care ei l-au furnizat absolut uh, în mod gratuit. Vedem că sistemul funcționează, industria uh, Uh, shipping-ului, a navigației uh, funcționează și nu s-au solicitat din partea reprezentanților acestui sector uh, compensații, de pildă. Problema este totuși legată de volumul imens al operațiunilor de salvare, iar participarea la aceste operațiuni de salvare, într-adevăr, Uh, reprezintă niște riscuri importante, semnificative pentru echipajele acestor embarcațiuni, pentru proprietarii de vase și mai există alte aspecte în acest sens pentru că statele membre uh, trebuie, și Uniunea Europeană trebuie să garanteze în sfârșit suficiente fonduri pentru operațiuni de salvare în Mediterana. Aceste embarcațiuni, aceste nave sunt prezente acolo și pot să ajute, dar nu lor revine principala sarcină de a salva și de a gestiona toate aceste valuri de refugiați. Trebuie contactate și cooperat, trebuie să coopereze mai bine cu um, statele terțe, statele de proveniență, cu Agenția Europeană pentru Refugiați, etc. Criza refugiaților uh, a uh, arătat că industria între ghilimele, a traficului de ființe umane este extrem de bine dezvoltată, foarte bine uh, rodată și pentru noi combaterea acestui flagel trebuie să devină o prioritate pe plan european. Cred personal că această industrie estimată la miliarde de dolari, mă refer la traficul de persoane, ar putea fi contracarată foarte sigur, foarte clar dacă ar exista rute de migrație legale sigure, asigurate înspre Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc raportelor din umbră pentru sprijinul lor, pentru o cooperare deosebit de constructivă de care ne-am bucurat. Cred că împreună vom putea prezenta un aviz care va fi foarte util în atenția Comisiei Libe, care și ea vine cu propriul său aviz pe acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Am încheiat lista de vorbitori și începe Luis de Grandes Pascal. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea, doamne raportor, pentru atitudinea de care a dat dovadă încă din prima clipă și până la sfârșit uh, nu a cedat nici unei tentații de a fi grandilocventă, de a spune cuvinte sfărăitoare. E o tentație de altfel uh, extrem de, de înțeles. Ea, în schimb, a uh, colaborat cu raportorii fictivi pentru a ne da un aviz, pentru a prezenta contribuția posibilă a comisiei noastre, pentru ca să nu facem de două ori acel, același lucru. Comisia Libe, până la urmă, va interveni. În acest domeniu, cred că atitudinea dumneavoastră, doamnă, este impecabilă. A ținut cont de părerile tuturor și în același timp, uh, am avut și uh, anumite, am ajuns la anumite compromisuri. Prin urmare, doamna a fost extrem de competentă și riguroasă. În ceea ce privește cele 15 amendamente de compromis, ele reprezintă solidaritatea, responsabilitatea pe care trebuie să le subliniem și în cadrul Comisiei Libe. Suntem niște europeni implicați în această situație dramatică. Uh, din zilele acestea. Dar trebuie să rămânem în limitele mandatului nostru. Și raportoarea a spus acest lucru. Oare navele comerciale în virtutea dreptului mării uh, trebuie într-adevăr să dea uh, o mână de ajutor. Ne-am spus că există un vid legislativ. Dar se pare că uh, totul este prevăzut și riscurile sunt acoperite. Să nu fim mai realiști decât regii, cum se spune. Avem la dispozi- dispoziția noastră ceva timp pentru a acoperi și acest vid legislativ și cred că a face apel la Agenția Europeană de Siguranță Maritimă, care a înregistrat progrese și care s-a achitat întotdeauna de responsabilitățile sale și de funcțiile pe care le are, este un lucru foarte bun. Astfel vom înregistra progrese și oricum eu urez cât mai mult succes în această direcție. Mulțumesc raportoare și uh, vă repet, ne regăsim toți în cele 15 amendamente, așa încât uh, putem să avem conștiința liniștită că ne-am achitat de obligații. Mulțumesc mult, Militiris Kirkos. Mulțumesc. Dragi colegi, această criză a refugiaților are consecințe grave asupra transportului maritim. Vreau să mulțumesc, uh, doamne reportor, am cooperat foarte bine cu domnia sa. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru amendamentele de compromis. Partidul Socialist va vota pentru aceste amendamente de compromis mâine. Cu ele uh, am subliniat uh, problemele pe care le întâmpină transportul maritim în acest context și Uh, vrem să arătăm că navele, vasele, chiar și de croazieră, uh, participă în operațiunile de salvare. Uh, dorim ca adevărații răspunzători, statele membre, Comisia Europeană, să-și asume această răspundere care, sub pretextul umanitar, este cea totuși care împovărează embarcațiunile și navele din Uniunea Europeană. Trebuie ca Uniunea Europeană să vină cu un răspuns comunitar. Pentru că, da, există vaste comerciale care ajută, uh, îi ajută pe migranți în Marea Mediterană și unele acestea sunt uh, supuse pericolului sancțiunilor. Uh, nu ar trebui să se să devine ceva de domeniul penal faptul că se salvează oamenii pe, pe mare. Trebuie să gestionăm întreg fluxul de migranți așa cum trebuie pentru ca ă, aceste ă, nave, aceste flote să nu fie singurele care se ocupă de acest lucru. Programele de relocare, de pildă, trebuie să fie consolidate, avem nevoie și de garanții juridice care să permită migranților să vină în Europa în mod sigur. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Ruza Tomazici urmează. Hvala lijepa. Pozdravljam izvjestiteljicu, te kolegice i kolege izvjestitelje u sjeni. Mulțumesc. Îi mulțumesc și doamne raportor, precum și raportorilor din umbră și în numele grupului SR doresc să susțin majoritatea amendamentelor de compromis. Salut faptul că am reușit să găsim compromisuri în legătură cu acest subiect extrem de delicat, care e pe masa de discuție a comisiei noastre. Evident, navele comerciale trebuie să asiste persoanele aflate în dificultate, aceasta în conformitate cu Convenția din 1982. Însă, situația actuală a navelor comerciale este că nu primesc nicio indemnizație pentru a veni în sprijinul persoanelor în dificultate. În schimb, sunt penalizate și deseori întârzie cu livrările pe care le-au de făcut. Iată de ce trebuie să subliniem faptul că nu este vorba doar de o propunere de a stabili un sistem de plată, ci că de fapt, dorim să reamintim faptul că navele comerciale care participă la operațiunile de salvare, în majoritatea cazurilor, înregistrează pierderi financiare. De aceea, pe viitor, poate că nu vor mai fi așa de dornice să participe la, să participe la salvare, știind că nu vor primi niciun fel de indemnizație care să compenseze pierderile financiare. De asemenea, riscă să-și pierde certificatul de securitate, pentru că, de multe ori, iau la bord mult mai multe persoane decât cele care sunt menționate în certificatul de securitate. Mulțumesc mult, totdeauna interpretarea durează ceva mai mult. Următorul este Jose Nasio Faria. Obrigado, domnule președinte. Antes mai mais, de, de agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de orice, dați-mi voie și mie să salut această muncă excelentă realizată de raportoarea noastră și de raportorii din umbră. Abordarea a fost una de tip inclusiv, din partea tuturor. Raportarea a fost foarte atentă, a preluat propunerile diferitelor grupuri politice, lucru care trebuie menționat, observăm aceasta în cele 15 amendamente de compromis. Și m-am simțit obligat să-i mulțumesc pentru această activitate și să vă mulțumesc tuturor pentru activitatea noastră comună. În ceea ce privește salvarea pe mare, este foarte greu pentru o navă comercială, după cum știm toți. Știm că există o mare dimensiune umanitară în această criză a migranților, dar, în același timp, trebuie să ne limităm la mandatul nostru. Mi-e teamă să nu cumva să votăm niște amendamente care uh, depășesc prerogativele, respectiv mandatul nostru. De aceea atrag atenția asupra acestui lucru. E, sunt anumite aspecte care țin de Comisia Libe. Evident că rezultatele uh, trebuie cunoscute și de uh, Comisia Libe. Trebuie să avem la dispoziție uh, să dăm agenților de supraveghere, uh, celor care se ocupă de salvare, lucrurile de care au nevoie. Colegii noștri um, au spus deja care este importanța Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă. Aceasta trebuie să fie implicată, trebuie să aibă un cadru care să-i permite intervenția și evident că nu putem să acceptăm ca navele comerciale să înlocuiască instanțele europene pentru a interveni primele uh, în astfel de situații de crize. Evident că și navele comerciale trebuie să respecte obligația morală de a salva, dar fiecare trebuie să-și cunoască responsabilitatea. De asemenea, cred că trebuie să avem grijă să evităm riscurile de accident uh, cu care se poate confrunta echipajul. Oricum, cred că vom putea uh, să ne consolidăm pozițiile. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Basai Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca de înaltă ținută pe care a depus-o pe marginea acestui de dosar, o chestiune extrem de delicată și, într-adevăr, dacă vă uitați peste amendamente, vedeți că nu a fost simplu să se aleagă o cale optimă uh, pentru a reliefa problema transporturilor. Asta s-a și întâmplat în uh, amendamentele de compromis, însă anumite uh, amendamente vizează rolul Frontex. E o îndrăzneală, zic eu, dar să nu uităm că asta este prerogativa LIBE va fi o provocare să găsim noi o, un, uh, o cale de compromis. Haideți uh, să fim și să lucrăm în acest spirit de compromis. Trebuie să continuăm tot așa. Mulțumesc raportorului pentru ce a făcut și cred că vocabularul ales acum este cel care țintește transportul. Mă bucur că așa stau lucrurile, restul să lăsăm pe seama libe și să lăsăm Frontex-ul și taberele de refugiați și alte chestiuni pentru Libe, pentru că oricum subiectul este suficient de complicat. Mulțumesc mult, Marie Cristina Anotu. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate, domnule coleg. Situația este deja complicată, sunt interferențe cu Comisia Libe, dar uh, suntem totuși și noi obligați să ne aplecăm asupra acestui subiect al politicii de emigrație, pentru că fie în Comisia Libe, fie în țările pe care le reprezentăm, auzim foarte mulți oameni indignați, deoarece mulți emigranți uh, se înneacă în Marea Mediterană, dar ceea ce este șocant este că tot ei, toți aceștia vin tot mai mulți în Europa și încearcă să facă această traversare extrem de periculoasă. Experiențele recente ne arată că singura politică eficientă în termen de vieți omenești este cea pe care o face Australia din septembrie 2013 operațiunea frontiere suverane este cea mai umană, mai umană decât Mare Nostrum, operațiunea uh, europeană sau Triton. Pe de o parte există cifre, zero morți uh, în largul coastelor australiene și peste 3.000 de morți în Mediterana. Prin urmare, efectul de descurajare funcționează. Evident, acest titlu și acest raport are nevoie de sprijin. Este un principiu secular al dreptului maritim, care de mai multe zeci de ani este obiect de discuții, dar acum suntem confruntați cu o situație excepțională. În fața acestei invazii de migranți se impun niște măsuri, dar aceste măsuri trebuie să fie și în interesul lor, pentru că sunt niște nefericiți nu există politică bună care e făcută cu uh, sentimente sau uh, de frica mijloacelor media. Prin urmare, pentru ca să rezolvăm pentru care să, să rezolvăm această situație cu care ne confruntăm, cred că trebuie să facem astfel încât statele membre să aibă campanii mediatice de descurajare a candidaților la emigrare uh, care n-ar trebui încurajat să facă această traversare. Trebuie să uh, trimitem înapoi clandestinii, cum face și Australia. Trebuie să avem grijă de cei uh, care încearcă să intre pe teritoriul nostru, să îi lăsăm deoparte și uh, să restabilim temporar, dacă trebuie, anumite frontiere interne. Trebuie să neutralizăm ambarcațiunile folosite de rețelele de călăuze, care de cele mai multe ori sunt niște criminali. Trebuie să avem grijă să, să constituim colaborări militare cu obiectivul de a îi face pe, de a le face pe aceste călăuze să nu mai poată să uh, le facă rău migranților. Trebuie să avem uh, relații bune și cu statele din sudul Mediteranei, în special în cadrul luptei împotriva terorismului islamic. Amendamentele pe care le-am depus eu vizează tocmai ușurarea situației uh, acestei marine comerciale care riscă foarte mult din punct de vedere financiar și al securității. Trebuie să-i protejăm pe acești oameni. De aceea am depus amendamentele respective, pentru că scopul meu, ca și al dumneavoastră, de altfel, al nostru, al tuturor, este să punem capăt acestor naufragii pe mare. Mulțumesc pentru atenție. Danke sehr. Mulțumesc, Inezera Sânda. Președinte, și bun. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegei Killanen pentru că a încercat să ajungă la amendamente de compromis și a integrat aproape tot ce am prezentat noi și vreau să reamintim că, într-adevăr, chestiunea migrației, în general, ține de Comisia Libe, dar avem și o parte destul de mare pe care o acoperim noi. E vorba de partea de transporturi, care sunt astăzi supuse unor riscuri legate de acești refugiați, de aceste embarcațiuni care naufragează și știm bine în ce, în ce condiții uh, uh inumane sunt transportați acești refugiați în camerele frigorifice și așa mai departe pe Mediterana. Deci era absolut esențial ca noi să avem un aviz și să prezentăm elementele care ne preocupă pe noi. Iată de ce îi mulțumesc colegei Killenait pentru că în amendamentul 14 a acceptat ideea de coridoare sau culoare sigure de migrație și sperăm că vom putea să fim încă și mai uh, novatori în acest sens. În ce privește armatorii, eu cred că este legitim ca ei uh, uh, să nu ceară aceste despăgubiri. Ei nu o fac pentru că sunt generoși, ci pentru că nu există un sistem foarte clar deocamdată de refugia, pentru refugiați, pentru azilanți, pentru aceste fluxuri. Există nave, pescadoare și așa mai departe, care uh, nu au și-au schimbat poziția în Mediterana și nu au salvat vieți omenești în ciuda uh, uh semnalelor SOS. Deci să nu uităm că există situații în fel și chip, iar Comisia Executivă trebuie să ia în calcul tot acest spectru de situații, pentru că aceste uh, nave nu sunt obligate să-și părăsească ruta uh, de deplasare dar uh, de multe ori preferă sau găsesc uh, de cuvință să părăsească această rută uh, pentru a salva vieți omenești, dar de aici pot să intervină o serie întreagă de accidente pe mare. Marina, America, America, marina comercială are deci o serie întreagă de probleme de rezolvat și nu va fi simplu. Mulțumesc și din nou are cuvântul doamna raportor. en halua viedä enää enempää yhteistä aikaa. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au vorbit aici și tuturor celor cu care am cooperat foarte frumos. Cred că este vorba de un aviz pe care l-am reușit să-l întocmim ca și echipă. Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit sunt sigură că vom putea să înregistrăm progrese și în continuare. Vă mulțumesc. Danke Mulțumesc mult. Votul va avea loc mâine de la ora 9. Și acum am trece la următorul punct. Este vorba despre pachetul de vize, codul de viză, viza de circuit. Isonue este raportorul care are și cuvântul. Pur. Először is Gyorsan megköszönöm a... Mulțumesc, domnul președinte. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc foarte rapid pentru că am primit acest pachet care a fost pentru mine ocazia de a-mi face mâna. Uh, igazán hasznos munkát végezhettem azokkal a képviselőtársakkal, akik uh, részt vettek az egyet. Am co colaborat foarte bine cu toți colegii de la grupurile politice și, de asemenea, să știți că a trebuit să menținem legătura cu 15 organizații diferite în discuții bilaterale sau în alte tipuri de discuție. Am avut uh, grupuri, uh, diverse grupuri de lucru, um, grupul de de lucru, uh, turism, în diverse form, formule am discutat aceste chestiuni pe acest raport pe care de altfel îl vom vota mâine. Însă aș spune câte ceva uh, în legătură cu tot ce s-a discutat în aceste întâlniri uh, pregătitoare și preliminare. De fapt, aș repeta anumite cifre cheie. Studiul Comisiei arată că sistemul actual de vize Schengen, așadar, ne face să pierdem 6,6 milioane de turiști din Rusia, din țările arabe, din Brazilia, din China și așa mai departe, acele țări emergente. E vorba de 6,6 milioane de turiști pe care i-am pierdut pe drum din cauza uh, unui sistem de vize extrem de uh, rigid și chiar caduc, aș spune eu. Și totuși el este încă în vigoare. Conform acestui studiu, pe următorii 5 ani, peste 130 de miliarde uh, de eh, euro ar putea fi câștigați dacă eh, reglementările privind viza, vizele ar fi reformulate, reformate, raționalizate, pentru că e vorba aici de eh, țări cu mare potențial de turiști care astăzi nu au posibilitatea să obțină vize avem, bineînțeles, tot interesul ca, ca și Comisie TRAN, propunerile noastre să fie adoptate așa cum se convine. Bineînțeles, Comisia LIBE, care și ea este vizată, are o abordare diferită pe acest pachet, însă sperăm că vom putea să îi convingem de uh, utilitatea uh, modificărilor pe care noi le propunem. Ce privește Visa Codex, am primit 43 de amendamente de la grupurile politice și se poate spune că uh, tot textul, uh, de fapt, uh, a fost vizat de amendamente, fel și chip. Am reușit să redactăm mai multe amendamente de compromis la întâlnirile raportelor din umbră din ultimele săptămâni și cred că pot să spun că am reușit să negociem cu aproape toate grupurile politice pentru a ajunge la aceste amendamente de compromis. Între timp uh, și Libe și-a publicat propriul uh, uh, raport cu amendamente și noi, Inez de pildă, am avut propriile noastre amendamente, amendamentele de compromis acoperă uh, Uh, considerentele uh, de la 10 până la 18, deci de la 10 la 18 amendamentele respective s-au transformat într-un prim amendament de compromis. Nu vreau să mai intru acum în detaliu pentru că cei care lucrau pe dosar cunosc aceste lucruri. Iar aceste amendamente de compromis au uh, crescut perioada respect, uh, vizată de depunerea cererilor de la 12 la 18 luni, adică un an și jumătate, și de asemenea s-a hotărât că este suficient să fie obținut odată o viză pentru ca apoi să depui din nou cererea în mod uh, simplificat dar toți cei care au uh, depus cererea de viză, dar care înainte au putut călători uh, să, în Europa, în trecut, fără probleme, sunt uh, eligibili pentru acest nou tip de viză rapidă, ca să zic așa. Și bineînțeles că regimul UE de vize uh, se poate inspira și din alte experiențe, din alte părți ale Uh, lumii. Colega noastră, Claudia, ne-a dat mai multe idei, inclusiv o platformă online de înregistrare a acestor cereri de viză, care poate să ofere și asistență tehnică solicitanților de viză. Amendamentul său conține aceste lucruri. Trebuie spus că în european, în practica europeană, nu avem uh, aceste posibilități de a um, depune cerere online. Este o premieră așadar, iar de la 36 la 47, uh, acestea sunt amendamente ale PPE-ului. E vorba de această opțiune a vizei online, deci pe internet, ar fi ceva gratuit, iar statele membre ar avea posibilitatea să uh, adopte o metodă specifică de implementare a acestei vize online. De asemenea, am solicitat prin amendamentele 6, 7, 8 să crească termenul uh, pentru acordarea vizei de circuit. Uh, noi dorim să se ajungă până la 5 ani valabilitatea acestei vize de circuit. Comisia Europeană propunând 3, dar experiența internațională demonstrează că un astfel de tip de viză uh, ar fi benefic pentru a atrage oamenii de afaceri, pentru a um, potența activitățile economice. Deci, între 3 și 5 ani să se acorde aceste, aceste vize, dar eu aș merge și mai departe, poate chiar să se acorde pe 10 ani o astfel de viză, o viză, deci cu intrări multiple Însă trebuie să spun că asta nu reprezintă un risc uh, sau amenințare la adresa securității, pentru că, încă o dată, toți cei care au călătorit deja în Europa, cel puțin o dată, vor putea să facă o cerere pentru a avea o viză cu mai multe intrări. Bineînțeles, anumiți colegi și-ar dori un regim mai strict. Înțeleg ce spun ei, dar nu accept această abordare. Domnul Dalton de la ECR a propus astfel de amendamente. Vom vedea mâine la vot cum vor fi ele votate sau nu. În sfârșit, doamna Balbao, Bilbao Barandică, vreau să-i mulțumesc și ei pentru că a depus amendamente deosebit de utile. Asta a fost primul pachet, pe când uh, Celălalt pachet a primit 16. Trebuie să vă întrerup müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Und auch nachher, die Redeliste ist oh, geschlossen, gibt es nur eine Minute. Ich bitte um Kürze. Eh, Domnule președinte, am lucrat șase luni și, ce să zic, nici jumătate de oră nu mi se lasă ca și prezentare știu că nu avem mult timp la dispoziție, înțeleg imperativele de timp, dar trebuie să discutăm aceste lucruri pentru că mâine o să știm cum să votăm. Așadar, permiteți-mi să vă spun că cealaltă parte a pachetului vizează aceste vize turistice. Astfel, ă, dorim să se introducă un nou tip de viză care poate să includă uh, intrarea în mai multe țări în cadrul unui circuit turistic și avem și aici un amendament de compromis. Sunt încrezător că el va fi acceptat. Am discutat cu ONG-uri, cu alte organizații de turism, uh, dar și cu asociații în domeniul cultural, al spectacolelor, uh, circ, teatru și așa mai departe și Sper că vom reuși să se voteze așa cum trebuie la LIBE. Am vorbit o minute. Vă mulțumesc pentru cooperare. Nu era vorba despre un minut. Am rugat, am cerut concizie toată lumea și de pe listă uh, fiecare câte un minut pentru că vine doamna comisar. Urmează Andra Deli. Mulțumesc, domnule președinte numele uh, colegului meu, Claudio, mi s-a cerut să citesc uh, contribuția din partea uh, popularilor pentru că este raportorul din umbră. În primul rând, permiteți-mi să-i felicit pe colegi pentru efortul și munca depusă. Avem două documente excelente care pe de o parte vor simplifica și vor moderniza codul vizelor și în al doilea rând vor facilita uh, uh, intrarea uh, călătorilor legitime în Europa. În ceea ce privește uh, codul vizelor, avem 43 de amendamente, în total și două compromisuri. Cele mai multe se referă la simplificarea solicitărilor de viză. În ceea ce privește compromisurilor, primul va fi de ajutor pentru membrii echipelor și pentru alți Uh, uh, solicitanți legali care vin în Europa. Al doilea se uh, referă la posibilitatea de a da vize online uh, Uh, la granițele externe. Este un sistem electronic care să permită autorităților competente să administreze influxul de solicitanți. Aș vrea să subliniez și nevoia ca Comisia să dezvolte un website uniform care să dea posibilitatea solicitărilor de viză online. Și mm, cele mai multe uh, destinații concurente au acest sistem electronic. Noi suntem cu un pas în urmă în ceea ce privește noul tip de viză, vizele de circuit, am avut 16 amendamente. Viza de circuit uh, le oferă posibilitatea studenților, cercetătorilor și studenților, uh, uh, oamenilor de spectacol să circule timp de un an în zona Schengen fără să stea într-un stat membru mai mult de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile statul membru competent uh, decide uh, solicitarea și acesta va fi statul al cărui teritoriu constituie prima destinație a solicitantului. Este un instrument inovator care trebuie sprijinit de comisia noastră pentru că va atrage mai mulți turiști și artiști să călătorească în zona Schengen. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o. Mulțumesc Urmează Jackie Force. Da, mulțumesc, domnule președinte, câteva pă, comentarii de la Don Telson, care n-a putut să vină aici în această după-amiază. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului și raportorilor din umbră Uh, este poziția ECR ce exprimă acum. Uh, suntem absolut de acord cu propunerea de a avea un uh, sistem de vize pentru zona Schengen. Credem că acest lucru ar fi mult mai bun când va veni vorba despre solicitări și lucruri de același gen. Deci cred că toată lumea este de acord. De asemenea, suntem mulțumiți cu compromisurile privind sistemul de preregistrare. Uh, ci uh, ținând devizele la granițele externe și suntem și în favoarea acestei idei. Există anumite uh, îngrijorări în ceea ce privește siguranța privind uh, raportul vizor de circuit. Ne gândim la presiunea migratoare care ar putea să nu fie împiedicată oamenii care solicită o viză trebuie să demonstreze că pot să se susțină financiar. Și ultimul punct, uh, în ceea ce privește consulatele, avem mare grijă în privința uh, restricționării timpului în care au timp să se ocupe de solicitări. Nu credem că este realist pentru că nu vrem ca o țară să închidă posibilitatea de a face solicitări și să pună presiune pe alt stat membru uh, unde consider consulatul să trebuiască să se ocupe de această problemă. Deci una peste alta, mulțumesc foarte mult și mâine avem un vot, nu? Mulțumesc, Izoascom Bilbao. Gracias, presidente. De manera breve para... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru efortul depus și pentru dinamica pe care a creat-o în această muncă. Obiectivele raportului sunt foarte clare, suntem de acord cu principiile mari, am discutat despre ele săptămâna trecută, am vorbit despre compromisurile legate de amendamente, suntem de acord cu platforma online pentru uh, viza de circuit. Uh, este un instrument deosebit de important și există o problemă în privința garanțiilor solicitate legate de asigurări, de eventuale incidente sau de accidente care ar putea afecta aceste persoane. Este vorba despre aspecte foarte importante. Vor fi probabil aspectele cele mai importante Mulțumesc mult, președintele. Vreau să-i mulțumesc raportului domnule președinte pentru efortul depus și pentru munca excelentă în încercarea de a elabora niște propuneri care sunt foarte încurajatoare în ceea ce privește pașii pe care îi facem pentru a îmbunătăți Uh, situația circulației, pentru că vizele pot fi un obstacol și pot uh, genera probleme pentru turiști, uh, fie că sunt oameni de afaceri, fie că sunt studenți, profesori sau artiști. Și vreau să spun pur și simplu că avem această limită de 18 luni, deci voi retrage amendamentul 22. Asta vreau să spun, că voi retrage. Mulțumesc mult. Marie-Christine Arnotu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că atunci când națiunile europene sunt confruntate cu acest vag de migranți fără precedent, înseamnă că nu suntem prea sănătoși. Trebuie să vedem un proiect de regulament al Comisiei care să creeze un nou tip de viză care permite străinilor să se deplaseze timp de un an sau doi în toate țările care fac parte din spațiul Schengen. Fiasco Schengen, în ceea ce privește materia imigrația, ar trebui să ne facă să ne gândim mai mult la oportunitatea de a menține libertatea circulației persoanelor în cadrul acestui uh, spațiu care seamănă cu o strecurătoare uh, cred că ar trebui să fie o prioritate stabilirea unor frontiere interioare pentru a asta pentru a pune capăt migrației uh, celor care vin din țările africane, de exemplu. Sub pretextul că atragem uh, uh, străini bogați în Europa, se pare că de fapt Comisia Europeană a găsit un mijloc pentru a-și consolida prerogativele într-un domeniu extrem de delicat și strategic al politicilor statale. Cred că este inacceptabil ca suveranitatea statelor să fie încă o dată învinsă de instituțiile europene. Oare scopul este chiar foarte clar, adică să devină frontierele interne inoperante în cadrul uh, spațiului Schengen, să ștergem uh, profilul uh, național în favoarea unui asupra național? Cred că populațiile europene, popoarele, nu doresc acest lucru. Din toate aceste motive, eu sunt împotriva creării unei noi vize. Parlamentul European ar trebui să blocheze această inițiativă. Am terminat, spune doamna, și dacă uh, lucrurile vor fi adoptate, Comisia nu se va opri aici, va merge și mai departe și uh, va despuia statele membre de prerogativele lor. Mulțumesc! Mulțumesc acum din partea Comisiei Tobias Mălnzin. Și, vă rog, concizie. Da, da, da, voi fi concis. Mulțumesc foarte mult raportorului și celorlalți uh, membri pentru munca depusă și pentru sprijinul acordat uh, propunerii comisiei uh, privind codul de viză. Sunt mai multe facilități adiționale pe care le-ați propus și pe care le vom studia cu atenție. Unele idei sunt cu siguranță interesante, dar trebuie să mă asigur uh, că, și trebuie să reținem cu toții că nu toate aceste lucruri vor uh, fi în acord cu ce spune Consiliul, deci va fi nevoie de echilibru, de compromisuri întâi aici și apoi în discuțiile cu Consiliul. În ceea ce privește viza de circuit, uh, ne bucurăm de sprijinul acestei comisii care uh, se gândește la impactul economic pentru turismul existent și va fi important să nu uităm acest aspect când discutăm aceste lucruri la Comisia Libe Trebuie să evităm să limităm prea mult domeniul de aplicare și să punem condiții de natură să împiedice pe oricine să obține noul tip de viză de circuit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și acum în încheiere, din nou, raportorul. Mulțumesc, uh, sigur, pe scurt. Așa să facem o sinteză a celor spuse în timpul discuțiilor. Mulțumesc, mulțumesc pentru cooperarea și pentru sprijinul dumneavoastră și nu mă îndoiesc că la votul de mâine vom putea să susținem aspectele legate de transport și de turism, deci să obținem un vot pozitiv uh, în favoarea lor. Sigur, la Comisia Libe va fi o dezbatere de alt tip. Un lucru este important, mai mulți colegi au început să vorbească despre faptul că situația emigranților pune presiune asupra noastră. Nu există nicio legătură între aceste două lucruri. Mulțumesc că nu discutați despre aceste lucruri, pentru că altfel se fac confuzii în Parlament. Știți, eu sunt ungur. Și la noi am avut cel mai mare număr de trecători spre restul Europei și la 10 km de casa mea au susținut mai mult de 100.000 de oameni și nimeni n-a cerut viză dintre acești oameni. Deci nu există nicio legătură între problema vizelor și situația refugiaților politici, refugiaților proveniți din imigrație. Nu există nicio legătură între cele două. Mulțumesc și le mulțumesc colegilor din comisie și uh, mulțumesc pentru sprijinul noastră mâine la vot. Mulțumesc și pentru răbdare. Președintele, mulțumesc mult. Deci avem votul mâine la ora 9 și acum continuăm cu ședința coordonatorilor și doresc să-i rog pe cei care nu pot participa la această întâlnire să părăsească sala.